So, thanks a lot and we will start. Vă mulțumesc. Începem fără alte întârzieri. Mă bucură uh, faptul că putem avea această discuție scurtă. Avem 20 de minute la dispoziție pentru acest schimb de opinii. E vorba de impactul asupra întreprinderilor europene, impactul relațiilor Iran-SUA. Mereu am susținut posibilitatea ca întreprinderile noastre să poată acționa în Iran și observăm îndeaproape evoluțiile situației cu posibilă escaladare. Urmărim și discuția cu privire la legislația în bloc. Domnul doctor Majid Tact Ravanci este um, adjunctul uh, deputy chief pe lângă președintele uh, Republicii Islamice a Iranului și el este astăzi prezent în sală. Situația este clară. Fără alte întârzieri, dau cuvântul invitatului nostru 10 minute ca să ne explice situația din perspectiva domniei sale. Thank you very much, uh, Mr. Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, deputați ai Parlamentului European. Este o plăcere să mă aflu astăzi aici ca să avem un schimb de vedere despre una dintre chestiunile cele mai presante pentru politica externă a Iranului, dar cred că și a Uniunii Europene. Noi avem una dintre cele mai stricte politici de verificare ca să uh, verificăm um, faptul că noi avem o um, politică nucleară uh, exclusiv în scopuri civile și deja uh, au fost luate, au fost adoptate 12 rapoarte ale Agenției Internaționale de Energie care a confirmat acest lucru. Înainte de 8 mai 2018, administrația Trump a folosit toate oportunitățile ca să saboteze atmosfera constructivă de care este nevoie ca să garantăm buna punere în aplicare a acordului privind energia nucleară civilă din eh, Iran. Și Uh, în Statele Unite au investit uh, mult pentru a provoca uh, retragerea um, Iranului din acest acord, însă noi nu ne-am pripit, n-am luat o decizie um, în grabă și am continuat să negociem cu Rusia și cu China ca să găsim o modalitate de a restaura echilibru și de a ne apăra interesele. SUA nu numai că s-a retras din acordul multilateral sub egida ONU, ci încearcă în mod uh, insistent sau chiar hărțuiește alte țări, cerându-le să nu pună în aplicare rezoluția ONU 22-31. Um, Am mers atât de departe încât a amenințat anumite țări cu sancțiuni dacă cumva pun în aplicare această rezoluție. SUA folosește dolarul ca drept o armă economică, o armă cu imensiuni uriașe. Amenințările sale constante împiedică țările să aibă relații comerciale normale cu Iranul. Amenințarea aceasta cu sancțiuni a făcut ca o, uh, operatori economici internaționali să nu mai vrea să facă afaceri în Iran. Uh, amenințarea uh, Uh, uh, amenințările pe care le practică uh, administrația americană fac ca și companiilor iraniene să le fie greu să aibă relații comerciale normale. Această atitudine este împotriva dreptului internațional, este o atitudine inumană care trebuie condamnată de toate statele membre ale uh, um, ONU. Noi ne-am luat angajamentul să respectăm acest uh, acord. El se bazează pe reciprocitate și performanța Iranului trebuie însă să fie compensată de alte proiecte. Um, totul ar trebui să înceapă cu îndepărtarea tuturor sancțiunilor uh, în ceea ce privește energia nucleară și să se ajungă la normalizarea relațiilor economice și a comerțului cu toate țările partenere. Însă atitudinea americană este una ostilă, ă, se bazează pe intimidări, cum spuneam și pe hărțuire. SUA trebuie să respecte hotărârea Curții Internaționale de Justiție de pe 3 octombrie anul curent, o hotărâre cu putere de lege. Aici Uniunea Europeană are un rol crucial de jucat. Până acum, Uniunea Europeană a, ă, a, ă, a arătat că vrea să susțină acordul și să garanteze aplicarea lui spre beneficiul Iranului. Însă, al doilea val de sancțiuni americane se apropie. Apreciem pașii făcuți de Uniunea Europeană, însă trebuie să subliniem faptul că a venit momentul să se ia niște angajamente politice și care să se transforme de asemenea în rezultate tangibile, concrete. Țările europene au lucrat la o schemă, schemă numită acord nuclear. În acest plan există și un instrument financiar. Noi credem că trebuie că acest mecanism trebuie să intre în aplicare înainte de 4 uh, noiembrie. În al doilea rând, libertatea operatorilor economici care vor să facă afaceri în Iran uh, trebuie să fie protejată. În al treilea rând, Trebuie să se dea garanții pentru exploatarea petrolului și a gazului și transferul acestora um, din Iran spre uh, țele destinatare. De asemenea, trebuie ca Uniunea Europeană să, uh, și statele sale membre să respecte acordul încheiat sub egida ONU. Noi nu mai putem să așteptăm acum să vedem ce poate să ne ofere UE. Trebuie să faceți ceva înainte să fie prea târziu. Iranul consideră că acest acord este o mare realizare internațională. Iranul și-a respectat toate angajamentele, dar din păcate partenerii noștri nu au făcut deloc același lucru și nu și-au respectat cu toți obligațiile. Iranul a luat de asemenea anumite măsuri ca să-și continue eforturile de a lupta împotriva terorismului, cel mai recent dintre ele fiind adoptarea de către Parlamentul nostru a Convenției Internaționale pentru combaterea uh, uh, finanțării terorismului. Retragerea ilegală a SUA din acordul privind energia nucleară în Iran a făcut uh, ca aplicarea acestui acord să devină și mai grea. Noi am discutat cu un alt reprezentant al UE și uh, până acum s-au făcut progrese, considerăm, așa cum se vede în declarația uh, ministrilor de externe din 24 uh, septembrie 2018, însă ceasul ticăie pentru că ne apropiem de 4 noiembrie. Este crucial pentru noi să știm cum anume pierderele datorate retragerii SUA din acest acord vor fi compensate. Viitorul acestui acord depinde în totalitate de ce va face Uniunea Europeană. Noi sperăm că veți veni cu o schemă cât se poate de amănunțită și de practică ca să salvați acest acord istoric. Okay. Thank you. Vă mulțumesc, dau cuvântul colegului Permun. Am să vorbesc în spaniolă, vă rog frumos să vă puneți căștile. Mulțumesc uh, invitațiilor noștri și aș vrea să vă salut în numele Comisiei uh, din Parlamentul European pentru um, politică externă. Cum știți foarte bine, Comisia noastră Uh, urmărește progresele efectuate în legătură cu acest plan comun de acțiuni cuprinzătoare. Și vreau să reiterez sprijinul de plin al Uniunii Europene pentru acest plan, care reprezintă un element global în lupta mondială împotriva uh, proliferării nucleare, uh, și uh, noi am uh, încercat să uh, afirmăm acest lucru și prin intermediul rezoluției 2231 adoptată de Consiliul de Securitate ONU. Deci vreau să reiterez acest lucru pentru că trebuie să fiți conștienți că noi vă sprijinim și vrem să vă însoțim. Și acum dau cuvântul președintelui Comisiei INTA. Thanks a lot. So I will give now them... Mulțumesc. Acum dau cuvântul membrilor câte un minut de căciulă în cazul în care aveți întrebări pentru oaspeții noștri din Iran, vă rog să includeți întrebarea în minutul dumneavoastră de intervenție. Maricesc, doamna Șache are cuvântul. Vă mulțumesc um, și mă bucur că putem să avem această întâlnire comună între membrii INTA, AFET și de, a Delegația de Relație cu Iranul. Noi suntem, bineînțeles, foarte dezamăgiți că administrația uh, Trump a ales să se retragă din acest acord internațional. Acum trebuie să ne întrebăm cum putem să garantăm că ceilalți parteneri au libertatea de plină de a face propriile lor alegeri și această libertate de plină trebuie să fie o prioritate. Nu trebuie ca unii să fie influențați uh, nu, fiecare trebuie să aleagă cum să se amplaseze, având în vedere noua realitate, pentru că pot să fie și alte motive pentru care nu mai vrei să faci afaceri cu Iranul. Eu cred că Uniunea Europeană Uh, nu poate să compenseze uh, um, uh, și să plătească, cum a spus reprezentantul Iranului, uh, retragerea uh, SUA din acest acord. Noi mi se pare exagerat să, să ni se ceară așa ceva. Nu putem să spunem că este doar răspunderea UE, este absurd să afirmăm așa ceva. Un ultim comentariu ca să răspund la ce s-a spus despre greutățile pe care populația iraniană uh, le-ar avea din cauza retragerii SUA. E, e clar că nu trebuie să îi lăsăm pe oameni să sufere, dar eu mă uit la liderii Republicii Islamice și poate că ar fi bine ca ei să fie primii care să înceapă să respecte drepturile populației și cred că acest lucru ar avea mai multe efecte decât eventualele sancțiuni aplicate de SUA. Merci, monsieur le... Doamna Saifi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun că sancțiunile administrației Trump nu sunt decât un aspect din politica sa, pentru că el își dorește ca politica internațională să fie un raport de forțe permanent. Noi nu mai putem să ne mulțumim cu o poziție defensivă și dacă vrem să avem credibilitate față de partenerii noștri, Uniunea Europeană nu trebuie să se mulțumească doar cu poziții uh, um, și declarații frumoase, ci trebuie eventual să anunțăm sancțiuni împotriva întreprinderilor americane, dincolo de uh, acest uh, regulament de blocaj, ar trebui să um, elaborăm alte măsuri și să ne uităm atent la situație. Folosirea euro pentru tranzacțiile internaționale mi se pare o evidență și mi se pare fundamental ca această monedă să-și consolideze piața, locul pe piețele internaționale de capital. De asemenea, foarte rapid în ceea ce privește domeniul de aplicare al acestei legi de blocaj, trebuie ca acesta să fie extins pe viitor. Mă gândesc, de exemplu, la procedura americană în engleză de Discovery, care obligă întreprinderile europene să furnizeze informații despre proprii lor clienți, pentru că altfel se pronunță o hotărâre judecătorească în defavoarea lor în cadrul acestei proceduri. Mulțumesc, domnul Na. Primul lucru care trebuie spus este că toate organizațiile internaționale afirmă că Iranul respectă cu scrupulozitate acest acord. În al doilea rând, este evident că Statele Unite au făcut așa cum obișnuiește administrația Trump, pentru că ei nu spun America pe primul loc, ci America uh, pe cont propriu. Și noi trebuie să uh, um, respectăm această alegere strategia nord-americană este o strategie de confruntare cu Iranul, uh, așa cum cer și alte țări din regiunea respectivă. Trebuie să fim conștienți de acest lucru. Ideea nu este dacă Iran respectă sau nu respectă acordul, e clar că îl respectă și și noi trebuie să-l respectăm și ceea ce trebuie să facă Uniunea Europeană nu este doar să îndeplinească acordul din punct de vedere filozofic, ci să o facă concret și anume să evite acest șantaj uh, nord-american pentru că ei impun sancțiuni uh, um, um, împotriva antreprenorilor europene care au uh, curajul, care au tupeul să facă afaceri în Iran pe când administrația americană uh, a interzis acest lucru. Dacă nu suntem în stare să suportăm costul economic și să creăm un val de contestație suficient, asta înseamnă că nici măcar nu ne respectăm pe noi înșine și independent ce afirmăm aici nu are nicio importanță. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Forența. Noi um, apreciem decizia UE și a statelor membre pe care Federica Mogherini a anunțat-o um, în timpul adunării generale ONU și anume să activeze mecanismul financiar de protejare a întreprinderilor europene care activează în Iran și care riscă să fie afectate de uh, sancțiunile extrateritoriale americane. Decizia administrației Trump de a se retrage din acordul privind uh, energia nucleară în Iran reprezintă o amenințare pentru pacea mondială și o amenințare pentru interesele europene. Tot ceea ce putem să facem pentru a da certitudine juridică operatorilor europeni trebuie să fie întreprins. Noi credem că acest lucru trebuie să fie valabil nu numai pentru Iran, ci pentru toate țările care sunt afectate de sancțiunile extrateritoriale impuse de SUA, ca de exemplu Cuba. Ar fi bine ca UE să se coordoneze și cu alte autorități internaționale uh, implicate. Din păcate, Uniunea Europeană a anunțat că vrea să se retragă de pe piața din Iran de uh, teama uh, acestei legi de blocaj. E adevărat însă că nu putem să acceptăm în liniște politica lui Trump pe plan comercial și internațional. Noi credem că trebuie să folosim toate presiunile cu putință ca să permitem menținerea acestui acord, ceea ce nu înseamnă doar măsuri de apărare a întreprinderilor noastre și, dacă este necesar, niște măsuri care să fie niște răspunsuri pe măsura amenințărilor americane. Dacă, de exemplu, amenințăm cu închiderea piețelor, atunci noi ar trebui să... Uh, deci dacă întreprinderile europene sunt amenințate că, uh, și cu um, non-accesul la o piață și noi ar trebui să facem acest lucru împotriva întreprinderilor americane. Pentru că altfel uh, acest lucru reprezintă un risc pentru pace. Mr. Dartmouth. Right. Thank you, sir. First of all, let's speak. Mulțumesc. Haideți să fim limpezi. Nu vorbim doar de Statele Unite. Uh, Serviciile secrete israeliene spun clar regimul iranian, în mod sistematic, a încălcat acordul. În al doilea rând, drepturile omului. Mulțumesc, stimată colegă, că ați ridicat această problemă. Regimul iranian are un record sinistru în ce privește încălcarea drepturilor omului. Ce se întâmplă cu drepturile omului în Iran? Doar și pentru asta ar merita sancțiuni. În al treilea rând, Iran, în mod sistematic, a destabiliz- destabilizat sau a încercat să destabilizeze regiunea Orientului Mijlociu, în special în Siria. Și trebuie să spun că faptul că mm, toată lumea aici a, uh, a, îl urăște pe Trump le-a distorsionat judecata. Vanitatea Comisiei și autoimportanța Serviciului de Acțiune Externă au avut consecințe indiferent de sancțiile pentru Iran, vestul e, Occidentul e divizat și e un lucru foarte rău. Iar iranienii nu pot să creadă ce noroc au și tocmai de aia zâmbesc chiar și în momentul ăsta. Victor Boștinaru. And thank you for our... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc prietenilor iranieni că au venit uh, azi aici. Am două scurte întrebări. Unu, Știind că grupul SD e printre acele grupuri politice care în mod constant au susținut acordul nuclear cu Iranul și suntem în continuare foarte angajați. Știut acest lucru, cum evaluați um, stabilitatea regională? Și apoi, cum vedeți relațiile de viitor cu Arabia Saudită și Israelul, știind că uh, relațiile între UE și Arabia Saudită sunt privite și prin prisma vechiului conflict între suniți și șiiți. Mulțumesc, președinte. Uh, vă rog. Nu vorbesc în numele grupului meu, ci în nume personal. Am uh, susținut întotdeauna acest acord ca singur mecanism pentru a preveni uh, uh, o situație nucleară periculoasă cu Iranul și sunt de acord cu colegul meu, Lord Dartmouth, Iranul are uh, o istorie îngrozitoare de încălcarea drepturilor omului. Dar uh, numai departe decât ieri, ministrul de externe britanic uh, ieri a întrebat ambasadorul Arabiei Saudite despre dispariția unui jurnalist uh, răpit uh, în consulatul Arabiei Saudite din Istanbul. Deci, nu știu dacă e sau nu, e, nu vorbesc despre Uh, interesul sau dezinteresul de a apăra zona Golfului de amenințarea nucleară, dar nu am văzut nici o dovadă că s-ar fi încălcat acordul nuclear. Poate că acordul ar trebui consolidat. Dar nu există dovezi că ar fi fost încălcat acordul în acest moment. Acum, și uh, ce privește eventuale sancțiuni ale SUA împotriva întreprinderilor europene care ar face afaceri cu Iranul, cred că e un dezastru și e o politică mai vastă, cred, uh, tocmai pentru a face presiune asupra Marii uh, Britanii post-Brexit să se alăture acestei poziții americane. Poate că asta e agenda ascunsă în ce privește Brexitul în Statele Unite. Domnul Moi, nu voi vorbi decât în numele meu propriu și, în primul rând, doresc să mă felicit pentru că, pentru prima dată, acțiunea conjugată a Uniunii Europene pe marginea unui tratat de neproliferare e tocmai pentru a stabiliza o regiune care în atâtea rânduri, tocmai noi din Europa am destabilizat-o. Nu e prima dată când Statele Unite amenință întreprinderile europene, am văzut acest lucru, mm, ce s-a întâmplat în Cuba, dar pentru prima dată vedem că majoritatea grupurilor mm, sunt de acord să răspundă în cazul în care întreprinderile europene sunt atacate, în acest caz al Iranului. O întrebare către delegație. Întotdeauna se aduce drept scuză din partea uh, lui Trump uh, aceste Uh, rachete balistice care ar amenința inclusiv Europa. Serviciile secrete însă spun că asta nu se întâmplă, că nicio rachetă balistică nu poate să ajungă din Iran până în Europa. Ne puteți răspunde? Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Acum le dau cuvântul invitațiilor noștri să ne și răspundă, dacă s-ar putea în două minute. Mulțumim foarte mult, domnule președinte. Și Mulțumesc tuturor deputaților pentru a ne fi împărtășit comentariilor, chiar și aceea uh, cu care eu nu sunt de acord. Apreciez faptul că uh, s-au exprimat. Deoarece timpul e limitat, voi încerca să vă dau câteva răspunsuri scurte pe diversele uh, probleme ridicate azi aici. în ce privește greutățile uh, cetățenilor iranieni. Argumentul meu era că aceste sancțiuni sunt concepute de americani pentru a crea sancțiuni împotriva cetățenilor iranieni și este datoria fiecărui individ pe planeta Pământ să se opună acestei acțiuni americane pentru că prejudiciile uh, sunt împotriva cetățenilor iranieni. Cine va suferi din cauza lipsei de medicamente sau de alimente? Uh, aceste elemente sunt excluse din discuție, însă atunci când se creează probleme bancare pentru companiile noastre care nu mai pot face uh, afaceri, uh, inclusiv companii europene, toată lumea știe că, practic, uh, ce vor americanii să creeze dificultăți și probleme pentru cetățenii iraniani, pentru oamenii simpli. Un alt uh, punct s-a referit la utilizarea monedei euro. Eu cred că e o oportunitate grozavă, nu doar pentru Iran, ci și pentru companiile europene și pentru alții. Să scape de dolarul american, pentru că, așa cum am spus mai devreme, Statele Unite încearcă să folosească dolarul ca o armă, ca o muniție împotriva tuturor celorlalți și indiferent dacă utilizează moneda ca o armă împotriva propriilor aliați sau altcuiva, ci pur și simplu dolarul a devenit o armă, strict vorbind, și ca atare ar trebui respins. Un alt punct. Uh, respectarea de către Iran a acordului. Este absurd uh, să auzim că Iranul ar încălca acordul. Există un judecător aici. E vorba de AIE. Uh, uitați-vă doar la uh, rapoartele agenției de la Viena și veți vedea în ce fel Iranul și-a respectat obligațiile și ce alți parteneri nu și le-au respectat. Deci nu sunt de acord, nu accept această uh, evaluare potrivit căreia Iranul ar încălca acordul de neproliferare. În ce privește problema uh, rachetelor balistice, nu există niciun tratat internațional în care să reglementeze utilizarea rachetelor. Iranul are dreptul să se apere. În vreme ce alții își utilizează banii, miliarde și miliarde de dolari, uh, în aventuri militare. Uitați-vă numai ce se întâmplă în Yemen. Cine trimite arme Arabiei Saudite? arme ce sunt utilizate împotriva uh, civililor și inocenților din Yemen și din alte locuri. Deci, ne utilizăm capabilitățile interne pentru a ne apăra, în timp ce alte țări din vecinătatea noastră, cu ajutorul prietenilor lor din Europa și din America, creează probleme foarte mari în regiunea noastră și, după părerea noastră, avem dreptul să ne apărăm noi înșine. În ce privește drepturile omului, sigur, nimeni nu e perfect. Uitați-vă ce se întâmplă peste tot. Dar ce încercăm noi să facem e să folosim orice ocazie ce ni se deschide pentru a ne respecta angajamentele și în același timp ca musulmani avem dreptul să protejăm drepturile omului și tot ce e necesar în acest sens. Cei care ne întreabă despre drepturile omului. Aș vrea să întreb dacă pur și simplu închid ochii la lipsa de medicamente și alimente, care în bună măsură uh, nu face decât să pună presiune asupra Iranului. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, spune președintele. Mulțumesc, domnul Cuso Permui, mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere foarte interesantă. Urez drum bun către Teheran delegației iraniene și, bineînțeles, vom continua să tratăm această temă în uh, viitor și încheiem astfel acest punct pe ordinea de zi. Mulțumesc! Într-adevăr, spune președintele, o pauză de un minut, pentru că acum trecem la punctul 9 adică ședința coordonatorilor, din nou o secțiune în camera cu ușile închise a ședinței noastre.